Uh, ladies and gentlemen, shall we get started? Let's resume. Doamnelor și domnilor, reluăm ședința. Sfertul academic uh, a trecut deja. The first uh, item in our... Primul punct pe ordinea de zi este audierea. The trade in environmental goods. E vorba de comerțul cu bunuri de mediu. După cum știți, liberalizarea comerțului pentru bunuri și servicii se discută de un deceniu la OMC și aceasta cu succes, după cum știți. Fără succes, mă scuzați, pentru că nu s-a reușit să se ajungă la o definiție exact, exactă a bunurilor de mediu. A existat o inițiativă a APEC, a Asociației de Cooperare pentru Asia-Pacific, care este susținută de 54 uh, de state membre pentru ajustarea tarifelor. Și această idee a fost prezentată și în ultimul timp. Deci, uh, pentru a da dovadă de flexibilitate în acest domeniu și pentru a vedea care este marja de manevră pentru acordul de negociere a comerțului cu bunuri de mediu. E crucial pentru comisia noastră să avem mai multe informații în legătură cu consecințele pe care le-ar avea această inițiativă la nivelul Uniunii Europene și în ceea ce privește negocierile de la OMC. și să vedem opinia actorilor interesați în acest domeniu. Iată de ce este o adevărată plăcere pentru mine să uh, spun bun venit uh, unui număr de experți uh, care sunt astăzi prezenți aici mai precis patru experți Vom uh, avea în prima parte o prezentare a acestor experți, după care aceasta va fi urmată de întrebări și răspunsuri. Vom asculta și poziția comisiei, ca de obicei, și vom încheia audierea dând din nou cuvântul invitațiilor noștri pentru a răspunde întrebărilor um, care le-au fost adresate. Primul um, expert este domnul um, Peter Brun, este expert uh, senior la Centrul Internațional uh, pentru Dezvoltare și Comerț Durabil am să vă dau cuvântul pentru, să zicem, avem două ore la dispoziție pentru audiere. Pentru toată lumea, să zicem că aveți la dispoziție 12 minute. Thank you for coming. Thank you, Mr. Chairman, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că ați invitat uh, centrul nostru la această dezbatere importantă la Parlamentul European. ICTSD este un think tank care are sediul la Geneva și se centrează pe dezvoltarea durabilă. Instituția noastră a analizat uh, tema care va fi discutată astăzi și la intrarea în sală am lăsat câteva documente pe care le-am redactat, publicații pe care le puteți analiza dacă doriți. Toate acestea explică câteva dintre punctele pe care le voi prezenta astăzi. Am să încep prin a vă face o prezentare generală. Este o temă de actualitate care are consecințe economice, sociale și de meniu, mediu. Însă, din punct de vedere al reglementării, aceasta se referă la multe domenii de politică, cum ar fi, de exemplu, securitatea energetică, accesul la energie, atenuarea schimbării climatice, creșterea ecologică și așa mai departe. Deci are efecte în multe domenii dacă uh, se găsește echilibrul adecvat. Dacă analizăm acest uh, chestiune din perspectiva mediului de afaceri și vreau să o fac pentru că vin din uh, sectorul privat unde am lucrat uh, timp de șapte ani uh, într-o companie privată, deci am experiență în legătură cu problemele concrete cu care se confruntă companiile private din punctul de vedere al furnizorilor. Și și ceea ce este important pentru toate aceste companii uh, energetice sau de tehnolo- tehnologie ecologică este asigurarea furniz- furnizării de produse pe piață și posibilitatea de a îndeplini angajamentele politicienilor și anume ca această tehnologie să fie uh, mai ieftină dacă se oferă acest acces pe piață și această gradare la nivel înalt. În felul acesta, sectorul privat va putea face investițiile necesare în locuri de muncă și în special la nivel local. Sper ca secretariatul să vă mâneze mai târziu și prezentarea, care este foarte interesantă pentru că prezintă o perspectivă special asupra nevoii de a face ceva în domeniul comerțului cu bunuri de meniu. Toate acestea pentru a profita de potențialul existent. Deci este un, uh, un joc în care toată lumea are ceva de câștigat. Dacă analizăm situația în țările în curs de dezvoltare în ziua de astăzi, există o cerere din ce în ce mai mare de energie care a crescut în mod considerabil și va crește până în anul 2050, tocmai din cauza uh, creșterii demografice, a creșterii economiilor acestor țări și din cauza faptului că din cauza felului în care trăim în ziua de astăzi în Occident. Iată de ce aceste țări vor avea oportunitatea de a avea aceste tehnologii verzi la un preț rezonabil. Și despre asta vorbim, practic, despre accesul la energie, pentru că dacă nu vom avea acest acces, nu putem face prea mult pentru aceste noi companii. Și acum să vedem ce se întâmplă din punct de vedere al fluxului comercial, pentru că este un element foarte important pe care trebuie să-l cunoaștem. Timp de decenii a existat o creștere puternică în ceea ce privește tehnologiile verzi pe piața mondială. Într-adevăr, există o criză a industriei și nu vreau să reneg acest lucru, deci este un moment dificil pe piață, dar din acest punct de vedere al acestor tehnologii, ele sunt în creștere și sperăm să se întâmple așa și pe viitor dar mm, lucrurile nu sunt așa de sigure. Există uh, multe obstacole care s-ar putea interpune în fața acestor tehnologii. Dacă vedem ce se întâmplă cu exporturile și importurile, de exemplu, în ceea ce privește energia eoliană, putem vedea că Europa are o parte foarte importantă în uh, ceea ce privește cota de exporturi-importuri. Importul este ridicat aici pentru că include și comerțul din interiorul Uniunii Europene. Însă sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în jurul Uniunii Europene pentru că noi suntem un actor important la nivel mondial. UE joacă un rol important și în alt domeniu, după cum vedeți, China este un alt actor important În sectorul fotovoltaic, pe lângă China, după cum spunea și Uniunea Europeană, are un rol important. Europa, Statele Unite au reușit să dezvolte multe tehnologii în acest domeniu și ele uh, au intrat pe piața europeană și americană. Dacă vorbim despre aceste fluxuri comerciale, ceea ce predomină din punct de vedere al reglementărilor comerciale sunt taxele vamale și, de asemenea, barierele netarifare. Pentru că în aceste domenii, uh, multe din taxele vamale se aplică pe produsele industriale și ele n-au ajuns în mod normal la un nivel foarte ridicat, deci nu reprezintă uh, o barieră deosebită, ceea ce însă, da, reprezintă un obstacol deosebit uh, între barierele non-comerciale sunt uh, constrângerile la nivel local. Însă ar fi bine dacă am putea face încă un pas în plus. Acum avem uh, inițiativa APEC-ului pentru a ajunge la un plafon de 5% pentru sectorul industrial și poate ar fi bine să trecem mai departe și să ne referim și la taxele vamale europene. Aceasta ar reprezenta o veste bună pentru industrie. Însă, ceea ce este important este ce se întâmplă în zona barierelor non-tarifare. Și am să vă dau un exemplu din industrie. Aici puteți vedea evoluția din ultimii ani. Acest lucru s-a întâmplat în aceeași perioadă în care a avut loc și criza financiară și consecințele acesteia. Poate că nu există sau poate că există o legătură directă între cele două, dar oricum ceea ce este important este că industria se confruntă astăzi cu o serie de constrângeri globale pe piața locală și aceasta influențează modelul de creștere. Este o strategie foarte complexă și complicată. Aceasta s-ar putea aplica poate în țări mari, precum China sau Brazilia, dar poate nu merge și pentru alte țări, cum ar fi Africa de Sud sau o țară de mărime mijlocie sau chiar mică. Este vorba de o dezvoltare oarecum problematică la care voi reveni mai târziu. Dacă vedem ce se întâmplă în sectorul fotovoltaic, și aici există angajamente și constrângeri globale există și o creștere de măsuri um, protecționiste, antidumping și așa mai departe, care sunt rezolvate acum la nivelul mecanismelor de soluționare a litigiilor. Vreau să vă spun că există dovezi clare de piață că lucrurile nu merg așa cum ar trebui să o facă și că există o tendință destul de proastă. O tendință care complică lucrurile pentru companii. Vă imaginați cât de dificil este să-ți planifici viitorul, unde să faci investițiile necesare, ținând cont de tot acest puzzle cu care te confrunți peste tot. Este, deci, o adevărată barieră pentru companii. De ce este problematic acest lucru? Pentru că industria aceasta uh, se află în concurență cu alte tehnologii și dacă vedeți uh, graficul de aici, vedeți uh, cele trei tipuri de energie eoliană, solară și fotovoltaică care au fost în scădere în ultimii ani. Și dacă avem un cadru de timp mai extins, vedem că această evoluție n-a fost uh, constantă. Au existat de asemenea um, scăderi și pentru alte tipuri de energie, de exemplu alte industrii. Aceasta a avut consecințe și asupra prețului combustibililor în multe locuri din lume. Acesta este un lucru pe care industria ar dori să-l discute alături de politicieni, să se asigure că, într-adevăr, energia va fi la un preț mai accesibil cu condiția de a avea un acces mai mare pe piață, pe o piață mai globală. Iată care este miza principală, pentru că dacă ne îndreptăm în direcție contrară spre reindustrializare, atunci această tendință pur și simplu a industriilor verzi, această tendință de creștere va fi limitată. De aceea industria consideră inițiativa APEC-ului ca un mesaj politic foarte bun. Este o veste bună pentru această industrie și ne vom întoarce la problematica cât de bună este această veste. Dar la nivel general e bine să vedem că acea zonă a lumii și-a luat un angajament și că facem mai mult decât ceea ce s-a făcut la nivelul OMC-ului în ceea ce privește uh, comerțul cu bunuri de mediu în ultimii 12 ani. Sunt sigur că colegul meu va reveni la această chestiune. De, aze- de asemenea, dorim să se facă progrese și în domeniul acordurilor de liber schimb. Și poate acum cu parteneriatul transatlantic care intră în joc, poate se va ajunge la acea masă critică necesară, astfel încât să fim tentați să mergem mai departe acord bilateral sau mai degrabă unul multilateral, despre care se vorbește din ce în ce mai mult în ziua de astăzi. Este deci o evoluție care are mult potențial, dar din punctul de vedere al industriei, problema care se pune acum este cum se poate grăbi acest proces, pentru că nu mai avem 12 ani la dispoziție pentru a aștepta rezultatele. Trebuie să ne grăbim, să prindem acest moment, această oportunitate. Și aceasta și pentru că industria se află într-un moment de criză. Deci, dacă ne uităm la lista APEC, din punct de vedere politic este o mișcare foarte bună. Vedem că s-au luat angajamente foarte clare. Uh, e vorba de uh, 54 de uh, subcapitole care au fost uh, stabilite și aceasta ar putea reprezenta în jur de 70% din uh, comerțul global. Deci ar putea fi o mișcare foarte importantă din punctul de vedere al APEC. Și dacă Uniunea Europeană s-ar alătura, atunci ar putea ajunge până la 95% din comerțul global. Problema însă cu această inițiativă a APEC-ului este că angajamentul nu este atât de mare, pentru că multe din țările APEC uh, se află sub pragul de 5%, deci nu este un progres deosebit. Și dacă întrebați uh, care este părerea industriei, aceasta ar dori mai degrabă să aibă o inițiativă de tip uh, APEC Plus sau chiar Plus Plus. Iată ce ar trebui să um, încerce Uniunea Europeană să se meargă cu această inițiativă mai departe, și uh, să se extindă. Pe de altă parte, inițiativa APEC-ului nu se vorbește și despre măsurile uh, locale de constrângere despre care s-a vorbit în această inițiativă. Deci avem nevoie de Uniunea Europeană pentru a extinde și a profundiza în această propunere. Aștept uh, să vedem care vor fi dezbaterile în acest domeniu pentru a vedea care ar fi instrumentul cel mai bun. Spuneam încă de la început că parteneriatul transatlantic ar putea fi un astfel de instrument uh, foarte bun pentru ca toate părțile să se așeze la masa negocierilor și pentru a ajunge la un acord aproape global. Și înainte de a încheia, aș vrea să vă mai atrag atenția asupra unui lucru. Dacă vorbim despre măsurile de constrângere locală, unii consideră aceasta ca fiind o politică industrială foarte bună pentru a pune în siguranță locurile de muncă la nivel local. Însă problema este că aceste măsuri de constrângere locală se află deja în ADN-ul uh, noilor tehnologii industriale și aceasta se vede în lanțul de aprovizionare. E vorba de um, elementele de instalații, de aprovizionare și așa mai departe. Toate țin cont de aceste măsuri locale. După aceea există și alte probleme, cum ar fi, de exemplu, transportul, planificarea socială și așa mai departe, care depind de nivelul pieței locale și de um, compatibilitatea acesteia cu restul lumii. și, în teorie, poți să mergi până la capăt dacă vrei, dar nu fiecare piață locală o va face și, oricum, vor exista multe uh, măsuri de constrângere locală și aceasta și în domeniul fotovoltaic. Și panelurile, de exemplu, pe care le-am importat uh, din China, se vorbește foarte mult despre locurile de muncă în industria uh, instalațiilor, acestor echipamente și așa mai departe. Companiile mari investesc foarte mult în aceste uh, tehnologii, deci e vorba de uh, un câștig pentru toată lumea, pentru toți cei implicați. Așa că mă opresc aici și vă rog să ne ajutați pentru a ajunge la uh, un tratament egal pentru toată lumea la nivel global, cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și acum următorul vorbitor, doamna de la uh, OMC, doamna vicedirector, doamna Doa Abdel Motal. Vă mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Îmi face o mare plăcere și este o onoare să mă aflu aici pentru a mă exprima în legătură cu negocierile de la OMC în acest domeniu și felul în care evoluțiile de la APEC uh, se um, potrivesc cu obiectivele noastre la nivel internațional. Voi începe prin a creiona contextul acestor negocieri de la OMC. Discuțiile de la OMC, care au loc în domeniul bunurilor și serviciilor de mediu, au loc într-un context mai larg. Este pentru prima dată când negocierile de mediu au fost începute, demarate sub umbrela sistemului de com- comercial multilateral. Regulile OMC de la crearea GATT în 1947 au fost completate prin alte acorduri și prin aceste reguli statele au creat un spațiu al politicii de mediu și-au creat reguli pentru a discuta teme de mediu în arhitectura regulilor comerțului internațional. Însă, acum este prima dată în istoria comerțului multilateral că au început negocieri cu un obiectiv specific de mediu. Așadar, negocierile sunt extrem de importante. Nu au fost uh, lansate în vid, ci împreună cu un pachet de mediu de probleme care tratează mediul. Pachetul de mediu vizează relația între regulile OMC și tratatele internaționale de mediu. Examinează subvențiile pentru pescuit, de exemplu. Dacă unele state supra subvenționează sectorul pescuitului, lucru care duce la uh, scăderea stocurilor de pește la nivel mondial și se discută și liberalizarea uh, comerțului cu servicii și bunuri de, me- de mediu. Este crucial să ca aceste negocieri de mediu să se încheie cu succes. Logica din spatele acestor bunuri și servicii de mediu este foarte clară. Nu are sens să penalizăm tehnologiile care pot să apere mediul. În special dacă ne uităm la criza de mediu, nu are niciun sens să ne subminăm singuri, uh, îngreunând uh, transferul de asemenea tehnologii și produse peste frontiere. Ideea este foarte clară și simplă. Aceste bunuri și servicii trebuie să poată să uh, călătorească, să se miște, pentru că mediul este universal. Este Păcat că atunci când uh, s-a lansat capitolul de mediu al rundei de negocieri de la Doha, societatea civilă care susținuse atât de mult aceste negocieri aproape le-a abandonat. De ani de zile ni se spunea că era critic să aplicăm măsuri ecologice, că era critic ca OMC să devină mai sensibilă din punct de vedere al mediului și, odată ce negocierile au fost lansate, ne-a surprins că societatea civilă s-a retras și a lăsat negocierile la latitudinea statelor membre. Doar într-un singur domeniu a acționat societatea civilă la subvențiile pentru pescuit, unde au uh, intervenit ONG-urile specializate, dar pe alte aspecte, din păcate, societatea civilă s-a retras. După părerea mea, este foarte simplu să definim succesul acestei negocieri între ghilimele. Uh, s-au uh, vehiculat o serie de abordări la Geneva, o abordare pe proiecte, o abordare pe liste și altele. Însă, în final, indiferent de ce arhitectură alegem și ce cale urmăm, Măsurile succesului sunt foarte simple și clare. Prima măsură o reprezintă numărul de produse pentru care va fi liberalizat comerțul. Este vorba de produse care traversează frontierele. O listă mai mare de produse înseamnă că negocierile au fost de succes. Bineînțeles, criteriile de mediu trebuie să fie și ele puternice. Numărul produselor însă este cheie. Al doilea criteriu, numărul de state care vor semna acordul. Cu cât mai mulți actori, cu atât mai uh, mari câștigurile pentru mediu. Și un al treilea criteriu, natura obligatorie a acordului. Dacă ajungem la un cadru vag, rezultatul este foarte diferit de un uh, acord obligatoriu. Poate mă întrebați ce se întâmplă cu necesitățile statelor în dezvoltare. După părerea mea, măsura în care necesitățile statelor în dezvoltare sunt îndeplinite prin negocieri depinde direct de nivelul lor de angajament. Dacă statele în dezvoltare nu vin să, cu proiecte care sunt de interes de mediu pentru ele, atunci negocierile vor avea rezultate mai puține pentru statele respective. Implicarea este un uh, factor cheie al uh, aspectelor de câștigat din, în urma negocierilor. Un alt lucru discutat uh, este de ce APEC a reușit să ajungă la soluții în timp ce OMC-ul s-a împotmolit în negocieri. Cum a reușit APEC? Unii văd uh, că uh, unii consideră că acordul APEC este fără precedent. Există cooperare între Statele Unite și China, de exemplu, ceea ce nu s-a întâmplat de mulți ani. Unii spun că APEC a avut succes pentru că numărul actorilor este mai mic. Alții spun că este vorba de un număr mai mic de produse decât cele care erau negociate la OMC. Alții spun că APEC este un forum mai puțin, mai puțin politizat comparativ cu OMC și este mai puțin publici, mai puțin cunoscut. Așadar, APEC nu a uh, trăit în umbra uh, runde de negocieri de la Doha. Însă eu cred că APEC s-a ajuns un acord pentru că acordul nu este obligatoriu atunci când eliminăm, elimini obligativitatea, este foarte de acord uh, să cați da un acord. Putem să fim cu toții de acord aici, în această sală, în legătură cu lucruri pe care nu trebuie neapărat să le respectăm mâine. După părerea mea, trebuie să se facă o alegere foarte clară. Ce disciplină internațională vrem? Ce drept comercial? Vrem un cadru uh, strict sau un cadru vag? După părerea mea, o întoarcere la negocierile multilaterale, OMC, eh, este vitală pentru succesul negocierilor. Pentru că este vorba de primele negocieri de mediu sub eh, sistemul multilateral comercial. Însă trebuie să continuăm să construim, să susținem natura obligatorie a regulilor comerciale din OMC. Trebuie să păstrăm acest acquis și să-l ducem mai departe. Trebuie să elaborăm uh, reguli comerciale care să fie susținute de mecanismul de rezolvare a disputelor din cadrul OMC. Acordul APEC, după părerea mea, reprezintă un punct extrem de important pe calea de a ajunge la un acord multilateral. Și după părerea mea, la nivel internațional, trebuie să începem să construim de la acordul APEC încolo. Este vorba de 54 de produse. Inițial se discutau 400 de produse. Uniunea Europeană se poate alătura foarte ușor inițiativei APEC, pentru că majoritatea tarifelor sau chiar toate tarifele pentru produsele de pe lista APEC sunt la sau, 5, sau sub 5%. Deci Uniunea Europeană poate să adere fără să facă niciun fel de ajustări la, la situația existentă deja. Cu toate acestea, simbolismul ar fi enorm. Uh, acordul ar fi extins, ar acorda un impuls pentru un acord mai mare și ar uh, servi să susțină serviciile de mediu care au fost lăsate puțin deoparte în negocieri și ar putea să ducă la un succes mai mare pentru negocierile de mediu din OMC, după părerea mea. Lecția cheie din acordul APEC este că trebuie să existe compromisuri. Putem avea un acord foarte ambițios neobligatoriu sau un acord mai puțin ambițios care să fie obligatoriu. Asta este alegerea noastră acum. Vrem un acord foarte ambițios, ca și cele din afara OMC, care nu sunt obligatorii, sau Vrem să avem un anumit nivel de ambiții realist pentru care să avem acorduri obligatorii. De aceea uh, vreau să vă rog să vă gândiți la acest lucru. Închei cu două idei importante. Una. Prima. Lucrăm pe aceste negocieri la OMC pe, într-un context foarte diferit de cel de la începutul nego- negocierilor. Acum există uh, un conflict între com- comerț și mediu, pentru că negocierile internaționale pe climat au fost stopate și acest lucru a afectat și discuțiile de la OMC. Tensiunile cresc între diverse state la OMC în ceea ce privește taxele pentru dioxid de carbon, etichetarea carbonului, alocarea emisiilor și asistăm la o serie de dispute în sectorul energiilor regenerabile. Unele state contestează, sub, conteste subvențiile pe care unele state le acordă acestor energii. Simbolismul unui acord pentru bunurile de mediu produsele de mediu ar fi unul enorm, pentru că ar duce de la, ten, ar duce, ar duce de la tensiuni la un mediu de cooperare. Mesajul final pe care vi l-aș transmite este că astăzi trăim într-o lume a lanțurilor de valori globale. Produsele nu sunt uh, produse în întregime în statul X sau Y și exportate către statul Z. Produsele sunt, uh, produ- sunt fabricate peste tot în, pe glob. Panourile solare sunt asamblate în China, dar componentele poate vin din Germania, sunt asamblate acolo și după aceea uh, sunt exportate din nou. Acum, uh, regulile uh, limitate pe stat nu mai sunt logice și acest lucru este extrem de relevant în sectorul de mediu. Trebuie să schimbăm regulile atât din punct de vedere comercial cât și din punct de vedere al mediului. Vă mulțumesc. Urmează domnul Van Sloten director executiv la Consiliul Industriei Chimice. Aveți cuvântul. 12 minute aveți la dispoziție. Stimați deputați, doamnelor și domnilor, aș vrea în primul rând să mulțumesc președintelui uh, Comisiei INTA pentru că m-a invitat la această audiere. Propunerea de a elimina uh, taxele vamale pentru produsele de mediu și bunurile de mediu pare să creeze o situație win-win pentru economie și pentru mediu din, și pentru chestiunile sociale. Consiliul a arătat că există mai multe progrese care mai sunt încă necesare în comerțul cu bunuri ca o contribuție către o economie mai verde și mai eficientă. Discuțiile despre liberalizarea bunurilor de mediu au uh, primit un imbold din, uh, de la reuniunea de la Vladivostok de săptămâna trecută, în care s-a uh, inclus uh, o listă de 54 de bunuri de mediu la care se cere reducerea de taxe de import cu 5%. Aceasta ar duce la o liberalizare mai bună a comerțului, mai ales în ceea ce privește taxele pentru tehnologia verde. Însă, din cauza uh, construcției greșite și Um, discriminărilor care se fac, această inițiativă de a elimina taxele la, de import a fost considerată nepractică. Discuția la OMC cu privire la liberalizarea bunurilor de mediu a fost uh, purtată deja de 10 ani, fără să ajungă prea departe. Unul din motivele pentru care uh, nu s-a ajuns prea departe este pentru că membrii nu pot să se pună de acord pe ce sunt bunurile de mediu. Pentru a putea demonstra complexitatea acestui probleme, aș vrea să vă dau câteva exemplu. E nevoie, de exemplu, de uh, anumite substanțe pentru a putea curăța apa potabilă, însă dacă clori, clorarea se folosește greșit, ea poate fi, se poate fi foarte foarte periculoasă. Deci atunci întrebarea este clorina este un, uh, o substanță periculoasă. De asemenea, um, bioetanolul este mult mai prost decât, uh, uh, decât de exemplu, uh, un bioetanol din, bioetanolul din America mai prost decât cel din Europa. Deci întrebarea este acum dacă aceasta ar trebui să fie considerat un bun ecologic verde sau nu, având în vedere problemele cu lanțul alimentar. De asemenea, uh, bunurile precum uh, becurile eficiente energetic sunt un bun uh, sau nu un bun ecologic. Toate aceste elemente trebuie să fie clar, să arate clar că indiferent care este răspunsul, răsp- întotdeauna rezultatul va fi arbitrar. Problema de definiție duce la o altă problemă de comerț și anume cea a discriminării. Chiar și cei care au făcut propunerea sunt departe de a avea o poziție foarte clară pe inițiativa aceasta. Ei vorbesc despre verde, ecologic sau produse care sunt uh, prietenoase față de mediu sau tehnologii de regenerabile de energie. Propunerile care s-au făcut la Geneva de fapt, sunt o colectare arbitrară a bunurilor care nu sunt decât subiective pe acea listă. Ele discriminează, de fapt, împotriva altor bunuri care, din alte motive, nu sunt pe acea listă. Industriile bazate pe chimicale sau pe alte produse au produs foarte multe uh, bunuri care nu ar putea fi uh, care ar putea să facă imposibilă uh, prelucrarea bunurilor verzi. De exemplu, chimicale sunt necesare pentru panourile solare sau pentru um, vehiculele ușoare sau materie, pentru materialele de izolare, dar și uh, unele detergente ar putea fi considerate ca fiind uh, bun, prietenoase față de mediu ecologice. McKinsey a spus printr-un studiu că prin uh, anumite produse chimice se poate evita de două ori, de trei ori um, emisiile de gaze de efect de seră care sunt uh, acum uh, cauzate de producția unor altor materiale. De aceea, în țările emergente sau în țările în curs de dezvoltare, nu se dorește, de exemplu, eliminarea unor taxe pe Um, materialele, pe unele materiale mai degrabă decât pe produsele finite. Această discuție duce la problema valorii și ca lanțurilor de valori și importanța lor din punct de vedere al politicii comerciale. De exemplu, Germania uh, folosește anumite materiale pe care le uh, introduce în panourile solare. Așadar, există o problemă foarte mare în escalările uh, creșterea tarifelor vamale. Să luăm, de exemplu, din nou exemplul Germaniei, care este un producător important al polisiliconurilor, care este un material din uh, panourile solare. După cum spuneam, și China a devenit un producător important în panouri solare și un importator de polisilicon. Deci, întrebarea e, politicienii ar trebui să uh, favorizeze eliminarea tarifelor pentru panourile solare sau pentru polisilicon? În ultimul rând, de exemplu, lipsa unei definiții duce la propuneri ciudate, de exemplu, aplicarea unui concept de folosire uh, bazat pe folosirea acelui bun pentru a elimina taxele pentru bunurile verzi. Însă dacă aceste bunuri sunt folosite în scopuri ecologice, atunci ele sunt ecologice și nu ar fi nevoie de o taxă. Dacă nu, ar fi nevoie de taxă. Industria chimică a respins această propunere pentru că este mult prea complicată din punct de vedere administrativ și poate fi duce la corupție. Cum putem să controlăm, de exemplu, o substanță care să, ar putea reduce uh, emisiile de CO2 uh, când este folosită pentru izolare, dar, de exemplu, dacă este folosită într-un hamburger, este, bineînțeles, nocivă. Cum facem această diferență? Ceea ce duce la o eroare conceptuală. Sistemul de clasificare tarifară este neutru față de considerantele etice și nu poate face distinția între produse cu privire la folosirea lor finală. Nu există produse bune sau proaste pentru că nu Există tarife, taxe care ar trebui să fie dezirabile sau nu nedorite uh, pentru motive de mediu sau sociale. Deci, dacă luăm criteriile subiective de folosire finală, aceasta îți deschide ușa către alte categorizări, de exemplu, dacă sunt eficiente din punct de vedere energetic, dacă sunt etice produsele sau duce la o distinție despre felul în care sunt produse aceste bunuri. Oricum, dacă taxele sunt folosite pentru a promova chestiuni de etică, atunci ar trebui să se crească taxele pentru toate produsele care nu fac parte din acest, care nu răspund la aceste exigențe. Dar cred că această propunere nu ar mai putea să permită liberalizarea pe care, care este dorită de către OMC. În ceea ce privește inițiativa APEC, noi suntem împotriva numirii uh, inițiativei APEC ca fiind ecologică, pentru că o inițiativă de armonizare de taxe vamale pentru 54 de produse cu legătură energetică nu este un lucru bun. Chiar și ideea de eficiență energetică nu este clară, pentru că mai întâi trebuie să definim acest concept. Uniunea Europeană poate, bineînțeles, să salute inițiativa APEC și poate, dar n-ar trebui neapărat să facă parte din ea, pentru că taxele europene au fost uh, deja scăzute pentru aceste produse. De exemplu, cea mai înaltă rată este de 2,9% de, decât uh, rata de armonizare care ar fi de 5%, însă care lasă loc foarte multor excepții. De aceea, industria chimică europeană nu poate decât să sugereze că inițiativa este promovată, să fie promovată la nivelul OMC ca uh, și să se ajungă la un acord de eliminare a taxelor valămare, fără excepții, atâta timp cât acestea nu sunt uh, dublate de o reducere de mediu. Deci, în concluzie, industria chimică consideră că ar fi mult mai bine dacă guvernele s-ar implica în uh, negocieri serioase multilaterale pentru a reduce sau pentru a elimina taxele industriale pentru toate produsele, în loc să intre într-un exercițiu care va duce doar la rezultate arbitrale, dacă va duce la vreun rezultat. 10 ani de uh, blocaj la Geneva ar trebui să fie suficienți pentru a demonstra că această chestiune nu are viitor. Uh, în conformitate cu rezultatele studiului DDA care a fost făcut în 2011 pentru Comisia, beneficiile bunurilor de mediu și liberalizărilor sunt limitate cu, comparându-le cu um, acordurile de sector, sectoriale. Dacă comparăm scenariul de bază unui acord DDA uh, pe tema bunurilor industriale, serviciilor sau uh, facilităților de comerț, Uh, vom vedea că un uh, acord de mediu ar adăuga 2 milioane de dolari, 2 miliarde de dolari la PIB-ul mondial dacă ar fi eliminat cu, toată, cu totul taxa. Cu toate acestea, um, ar crește totuși uh, alte domenii. Totuși, industria chimică susține o liberalizare și nu putem să fim de acord să se facă discriminări între produse. În domeniul uh, industriei chimice s-au făcut diferite propuneri de liberalizare a taxelor la OMC pentru ca să poată participa toate țările. Noi suntem de părere că țările care au un comerț liberalizat în domeniul uh, industriei chimice și investiții în acest domeniu ar avea efecte pozitive pe toată economia și ar duce la mai multă creștere și mai multă dezvoltare. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Avem nevoie acum um, să mai ascultăm și alte păreri, bineînțeles, pentru a putea avea o dezbatere. Îi dau cuvântul acum lui Fabian Del Cruz, care este director general la General Electric. Fabian, îți dau cuvântul. Și fiind dat că avem o prezentare, o să mă mut eu de aici. On behalf of um, my friends who, whom present. I, I... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, pentru invitație și eu, eu reprezint aici uh, mai multe uh, mai multe companii. Aș vrea să vă povestesc acum um, care este istoria um, creșterii și a locurilor de muncă pentru Uniunea Europeană. Aș vrea să încep prin a vă prezenta un pic uh, General Electric. Iată o hartă cu locațiile noastre din Europa. După cum vedeți, suntem aici uh, de peste 100 de ani, avem uh, peste 84.000 de uh, angajați și vorbim despre tehnologii curate, suntem dispuși să vorbim despre acest lucru. Și peste șapte ani, deci din 2004 până în ziua de astăzi, am dezvoltat o serie de produse um, verzi, pentru reducerea amprentei de carbon și așa mai departe. Toate acestea au crescut cu 30% și am generat profituri până la urmă, pentru că despre asta este vorba în afaceri. Am avut 5 uh, miliarde de uh, euro investiții care au generat 27 de miliarde în venituri. Iată, vreau să vă spun aceste rezultate pentru că sunt importante pentru noi și aceasta este afacerea cea mai profitabilă și care a crescut cel mai mult pentru noi. Din Europa am să vă dau două exemple. Unul în ceea ce privește energia eoliană. Suntem acum una dintre companiile lider în lume în acest domeniu. Avem o mie de angajați direcți aici în Europa, doar uh, pe acest sector și După cum vedeți, nu ne aflăm doar într-o anumită parte a Europei, ci suntem uh, prezenți peste tot, de exemplu în România, unde avem um, ferma oliană cea mai mare din Europa pe care am dezvoltat acolo și am intrat în sistemul de dezvoltare a tehnologiilor curate în statele membre. Și toate acestea și pentru a crea locuri de muncă în Europa. Un exemplu care este foarte interesant pentru că arată cât de mult uh, locurile de muncă aici în Europa sunt uh, orientate spre export. Într-un uh, oraș pe care poate îl știți, în Belfort, este un oraș mic în estul Franței, o regiune care a fost de altfel lovită puternic de criza și restructurările făcute la nivelul industriei recent. Am uh, preluat uh, de la uh, concurenții noștri um, industria, în industria turbinelor de gaze și de asemenea a fermelor eoliene. Avem aproape 2000 de locuri de muncă acolo și pot să vă spun că aceste persoane lucrează full-time în Europa, într-o regiune foarte dificilă și lucrează pentru export. Sunt competitivi pentru că toate aceste locuri de muncă înseamnă uh, practic uh, un profit foarte mare pentru export. De altfel, 90% se îndreaptă spre export din ce se produce acolo și uh, avem și exporturi către țările din Asia-Pacific, o regiune la care voi reveni după aceea. E clar că această inițiativă a APEC înseamnă o creștere directă a locurilor de muncă care creează exporturi la nivelul UE. Și acesta e valabil nu doar pentru compania noastră și după calculele făcute de Comisia Europeană, nu e vorba aici doar de uh, un număr mic de locuri de muncă, reprezintă 1,1 milioane de locuri de muncă directe sau indirecte și așa cum a arătat Comisia Europeană, această creștere se realizează pe piețele emergente la ora actuală. Problema este că atunci când uh, vrei să exporți pentru a profita de aceste oportunități de creștere și pentru a aduce locuri de muncă din nou în Europa, te confrunți cu probleme de acces pe piață. Și o prima astfel de problemă cu care ne confruntăm este uh, cea a taxelor vamale. Deci uh, nu putem spune că acestea uh, au scăzut la nivel global în ultimul timp. Nu uitați-vă ce se întâmplă aici cu taxele vamale, Rusia 10%, uh, China 3% și așa mai departe. Problema este, așa cum menționa și Peter Byrne, că practic concurăm aici cu combustibilii fosili, cu sursele de energie uh, fosilă, clasică, care nu trebuie să plătească niciun fel de taxe și acestea sunt tratate ca uh, bunuri um, esențiale. Iată de ce ar trebui să concurăm pe picior de egalitate, să eliminăm aceste uh, taxe vamale care un lucru care ar fi de dorit. Protecționismul uh, verde pentru a lupta împotriva barierelor non-tarifare. Aceasta este în creștere în lumea întreagă s-a uh, impus din ce în ce mai mult tendința de a cumpăra la nivel local, de luptă împotriva dumpingului, de a lupta pentru a proteja proprietatea intelectuală și așa mai departe. Iată, pentru că acestea sunt principalele bariere pentru exporturile europene în ziua de astăzi. Și aceasta pentru a putea profita de creșterea rapidă de pe piețe. Care este rezultatul? în uh, unele dintre statele BRICS, accesul pe piață, de exemplu, pentru energia eoliană ajunge la nivel foarte înalt, de exemplu 70% în urmă cu șapte ani, în unele din statele BRICS uh, foarte mari. Toate aceste uh, oportunități uh, au fost uh, folosite uh, în urmă cu șapte ani, dar la, la ora actuală s-a ajuns de la 70% la 10%. Și nu e vorba de faptul că aceste țări ar fi inventat noi tehnologii între timp, nu, e vorba de măsurile tarifare și non-tarifare care au apărut între timp. În ceea ce privește uh, posibilitatea de a prezice ce se va întâmpla pe aceste piață, piețe. În uh, doi ani, în ultimii doi ani, mă scuzați, am avut uh, șase litigi noi la nivelul OMC și, într-adevăr, certificarea și autorizațiile sunt dificile pe aceste piețe. Și cum se poate rezolva această problemă? Nu prin litigii, pentru că acestea nu sunt o soluție facilă. Se poate recurge și la negocieri. Bineînțeles că există și măsuri mai bune pentru a rezolva aceste probleme și anume să convingă aceste state să se întoarcă la masa negocierilor pentru eliminarea uh, barierelor tarifare și non-tarifare. Rezultatul acestor tendințe este că se ajunge la riscuri din ce în ce mai mari și la o predictivitate din ce în ce mai mică pentru acest sector energetic. Și dacă trebuie să faci investiții, practic lucrul pe care îl urăști cel mai mult este tocmai acest risc și această lipsă de predictibilitate. Și iată de ce uh, investițiile noi în energiile curate au scăzut cu 11% între 2011 și 2012. Pentru prima oară, practic, s-a înregistrat o astfel de cădere pe care o puteți vedea în acest grafic. Pentru că, de altfel, tendința a fost ascendentă în ultimii ani, cu excepția acestui uh, uh, ultim trend. Și nu avem aici doar problemele tarifare și non-tarifare, există și alți factori implicați, concurența cu gazele de șist și așa mai departe. Și uh, tot acest context creează o lipsă de predictibilitate și uh, probleme în plus. De ce am avea nevoie, în special în astfel de momente în care fondurile publice sunt în scădere, avem nevoie de un acces uh, pe picior de egalitate și în felul acesta să permitem tehnologiilor curate să crească mai departe pentru a ajunge la acorduri la nivel din ce în ce mai mare, mai global, pentru a putea uh, fi cu adevărat uh, concurenți față de energiile clasice. În primul rând avem nevoie de eliminarea barierelor tarifare Trebuie să facem ceea ce au făcut alții în anii 90, pentru că în acei ani, când internetul începea să se înfiripe, când uh, tehnologiile începeau să se afirme, pentru high-tech practic, uh, cea mai bună soluție era aceea de eliminare a tarifelor. Și iată, au ajuns la nivelul OMC-ului la un acord în acest sens în anii 90. Avem nevoie și noi acum de același lucru, pentru că este o situație critică pentru sectorul energiilor uh, regenerabile. Avem nevoie de un stimulent prin eliminarea tarifelor. Și care ar fi consecințele a uh, eliminării acestor bariere tarifare? Nu e vorba de studii sau date date de General Electric, ci de Banca Mondială. Banca Mondială a calculat care ar fi efectele pozitive ale eliminării barierelor tarifare și non-tarifare pentru acest sector. Acestea ar putea ajunge până la o creștere de 63% a cotei de piață la nivel global. Ar fi într-adevăr un stimulent uh, excepțional pentru tehnologiile noastre. Ce am putea face? Avem aici o adevărată oportunitate și aici uh, sunt de acord cu doamna Demota, care a avut un discurs excelent și a spus că este important să ne mobilizăm pentru a profita de ocazia pe care o avem astăzi. Bineînțeles că inițiativa APEC uh, nu este neapărat perfectă și nu se va termina aici. Trebuie să facem, bineînțeles, mult mai mult pentru a îmbunătăți lucrurile, dar acesta este un prim pas înainte și este un pas destul de fragil. Așa cum spuneam mai devreme, s-a ajuns la acest acord și pentru că este unul care nu are caracter obligatoriu. Și acum întrebarea care se pune este dacă suntem într-adevăr dispuși noi, Uniunea Europeană, știind că încă de la începutul negocierilor de la Doha, aceasta a stat în centrul ambițiilor noastre. Dorim să mergem mai departe sau dorim să reprezentăm un obstacol și să spunem nu, această inițiativă mm, este departe de a fi pe cât de ambițioasă ne-am fi dorit noi. Nu, noi avem o responsabilitate în acest sens și nu ne putem permite să facem acest lucru pentru că suntem lideri mondial în acest domeniu. Și nu-i vorba aici, în cadrul acestui acord, doar de barierele tarifare. E vorba, practic, de disciplinarea acestor bariere. Nu e vorba de negocia, negociator sau negociere ascunse, nu, pentru că toate acestea s-au făcut cu cărțile pe față. Toți aceștia au hotărât să elimine măsurile de constrângere la nivel local, să fie mai transparenți în ceea ce privește achizițiile publice și să ajungă la niște standarde coerente. Și atunci întrebarea care se pune este dacă Uniunea Europeană, care este lider al exportatorilor de tehnologii în acest domeniu, dorește să se alăture acestei inițiative, ținând cont de faptul că APEC-ul este practic piața cu cel mai mare potențial de creștere la ora actuală în acest domeniu. Și este interesant pentru exporturile noastre. Din acest grafic puteți vedea că uh, Uniunea Europeană este lider mondial acum chiar și pe piața APEC. Deci uh, nu e ca și cum ne-am deschide piața pentru t-shirturile care vin din China. Nu. Uniunea Europeană este un adevărat lider la nivel mondial pentru cele 54 de tehnologii care sunt listate în această inițiativă APEC. Deci, practic, noi am avea de profitat de pe urma unui astfel de acord. Care este mesajul final, practic? este că Uniunea Europeană, care are oricum taxe vamale sub nivelul de 5%, n-ar avea niciun cost suplimentar dacă ar transforma această inițiativă locală într-un posibil viitor acord la nivelul OMC, care ar putea până la urmă să întărească și mai mult uh, comerțul uh, multilateral actual. Pentru că ceea ce ne dorim cu toții în ziua de astăzi este să ajungem la un astfel de acord astăzi și mâine să trecem la nivelul OMC-ului. Și singura posibilitate de a face acest lucru este ca Uniunea Europeană să se alăture inițiativei APEC. În niciun alt fel nu putem transforma un acord regional, care nu este obligatoriu, într-un eventual nou acord în cadrul OMC-ului reîntărit care să permită companiilor noastre uh, să ofere creștere economică curată și locuri de muncă verzi în Europa. Vă mulțumesc! Thank you all. Uh... Mulțumim tuturor. Trecem la a doua parte a acestei audieri, întrebări și răspunsuri dau cuvântul membrilor comisiei. Domnul Fielner, din partea IPP, are primul cuvântul. Mulțumesc. Uh, am foarte multe observații, însă am, în primul rând, câteva întrebări simplu, simple. Ne-ați arătat uh, câteva imagini cu conținutul local. Uh, am găsit câteva state comunitare pe slide-ul respectiv. Nu am fost foarte mândru. De asemenea, restricțiile comerciale aplicate asupra panourilor solare. Erau câteva uh, indicații și probleme în legătură cu Italia. M-ar interesa mai multe detalii în legătură cu acest lucru. Atunci când vorbim însă despre lista APEC, uh, se pune accentul pe energie, însă asta nu înseamnă că singurul aspect al uh, produselor de mediu este energia. APEC are legătură în principal cu energia sau energia este un subiect minor? Este destul de greu să facem o diferențiere foarte clară. Și bineînțeles, acordul APEC nu este un acord pentru tehnologia informației. Este foarte clar. Este interesant ce va deveni acest acord în viitor. Ce ne va permite să facem? Ar fi ignorant din partea noastră să credem că este vorba de un acord în legătură cu tarife mici, însă uh, în viitor s-ar putea să apară standarde pe care să trebuiască să le urmăm și la care să ne adaptăm. Deci ori ești la masa de negocieri, ori îi urmărești pe ceilalți cum negociază. A fost ciudat că societatea civilă nu a fost implicată la Geneva și Văd că nici grupul verzilor nu este reprezentat acum în sală, poate este o legătură aici. Însă mai problematic, uh, mi se pare, și nu sunt de acord cu perspectiva SEPIC, SEFIC, dacă există o, uh, un tarif scăzut într-un domeniu și în alt domeniu nu, uh, asta înseamnă discriminare Însă dacă mergem chiar și un pic mai departe, mă preocupă un lucru. Dacă punem accentul doar pe energie, ultima dată când am verificat, am văzut că nu existau niciun fel de tarife pe petrol, gaz sau carburanți fosili. Deci acum sunt, ne aflăm în situația bizară în care avem tarife pe produsele pe care vrem să le promovăm și chiar le creștem. Eh, tot vorbim despre tarifele antidumping. Este complex pentru că este vorba de o altă parte a economiei, dar este interesant că cu foarte mare precizie am putut să aplicăm tarife antidumping pe toate energiile regenerabile, biodiesel, etanol, uh, panouri solare, turbine eoliene. Așadar, mi se pare interesant acest lucru. Dar atunci, dacă tarifele nu sunt o soluție, care ar trebui să fie soluția? Cel mai bine ar fi să acționăm la OMC. Chiar și încheierea negocierilor de la Doha ar fi fantastică. Însă, eu tot aș susține un acord cu Statele Unite. Și în același context, dacă găsim o coaliție a celor doritori să cadă de acord asupra unor termeni comuni, nu este mai bine decât să spunem. Deci, nu mă surprinde că OMC-ul se referă la acest lucru. Nu cumva v-ar ajuta mai mult decât să vă facă irelevanți. Mulțumesc. Nu a fost o pierdere de timp, că v-ați depășit timpul. Paul Murphy de la GUE. Mulțumesc. Este interesant când discutăm aici și companii majore, cum ar fi General Electric, ale căror interese par să coincide, coincide cu mediul și avem o coincidență între interesele mediului și ale marilor companii. Deseori, uh, industria, industria gazelor este legată de interesele neoliberale. Nu vreau să spun ceva în general despre liberalizarea în legătură cu produsele de mediu, însă ideea că nu există o tensiune între modelul neoliberal al capitalismului, între modelul profitului și interesul de mediu, este incorrect. General Electric poate să încerce să se reinventeze ca o companie curată, însă este unul dintre cel mai mari, cei mai mari poluatori din Statele Unite, al patrulea poluator al uh, aerului, al, cu materiale periculoase, a m, mm, deversat m, mm, mm, otrăvuri în uh, fluviul Hudson, așadar faptul că ascultăm aici ceea ce ne spune General Electric uh, și înghițim tot ceea ce ni se spune, trebuie luat cu puțină reticență. Însă ideea mea generală este că chiar atunci când se întâmplă ca liberalizarea bunurilor de mediu este utilă, uh, această asistență este inadecvată comparativ cu scara dezastrului de mediu și nu compensează absența unor obiective obligatorii serioase. Am câteva întrebări. Avem studii independente în legătură cu impactul uh, eventual al unei liberalizări complete în legătură cu aceste produse 54 de produse sau altele, care ar fi impactul în ceea ce privește gazele cu efect de seră produse. În al doilea rând, câte dintre produsele de pe lista APEC sunt, în, sunt produse pe care statele în dezvoltare au un interes să le exporte și nu să le importe. Și în final, în legătură cu măsurarea performanței de mediu, se ține cont de procesele de producție, ca și în cazul biocarburanților sau în discuția pe care o vom avea în legătură cu utilizarea terenurilor și performanța produselor finale da, nu, e, nu, e, nu suntem chiar la un trialog aici. Daniel Caspari. Eine. Mulțumesc, domnule președinte. Ich möchte mich äh, erstmal herzlich bedanken äh, bei den Vortragenden. Ich finde Vreau să mulțumesc în primul rând referenților. Mi se pare foarte interesant să vedem cât uh, de diferite sunt anumite industrii uh, și ce poziție diferite au față de această problemă. Aș vrea să menționez faptul că reprezentantul industriei chimice a spus că este dificil să definești ce este un bun de mediu și ce nu este. Pe de altă parte, însă, l-am ascultat pe reprezentantul GIZO care spunea că există totuși o listă cu produse care sunt bunuri de mediu și au fost definite ca atare și însă nu toată lumea are acces la această listă. Întrebarea mea este ce spune dumnealui la argumentele date de industria chimică, faptul că nu se poate da o uh, definiție. Deci ce crede General Electric, de exemplu, că se poate face uh, pentru a rezolva problema de care a vorbit uh, reprezentantul industriei chimice? Mulțumesc! période Henri Weber, SND. Oui, Paracel euh, se disait euh, le poids. Paracelsius spunea că otrava nu ține de substanță, ci de doză. Cam asta ne-a spus și reprezentantul industriei chimice. Un produs poate să fie foarte util în anumite utilizări, și în anumite doze și foarte nociv în altă doză. Deci sunt de acord cu președintele că definirea, definirea um, produselor de mediu este una destul de relativă de la ce grad încolo devine un produs care face bine mediului și nu unul care dăunează mediului. Cred că nu avem suficiente informații pentru a lua o decizie finală. Astăzi, multe uh, produse sunt fabricate peste tot în lume sau as- și asamblate în China. Însă, dacă scădem drepturile vamale, acest lucru are sens Însă fiind vorba de aceste sectoare și fiind vorba de China, uh, vorbim de uh, proceduri de dumping masiv atunci când vorbim despre energia eoliană și celulele fotovoltaice. Uh, Germania era foarte avansată și industria germană în acest domeniu a fost distrusă de către uh, o invazie, un flux masiv de produse chinezești, um, din care unele sunt subvenționate de stat. Sunt fabricate cu capital de stat, cu un cost egal cu zero, deci întreprinderile își plătesc costurile de capital, sunt subvenționate de către regiunile, de către provinciile chinezești, de către statul chinez, există o serie de forme de dumping și atât timp cât nu am reglementat câtva lucrurile pentru, pentru a utiliza mai bine procedurile anti-subvenții ale OMC-ului sau scăderea sau alte proceduri, scăderea drepturilor de uh, drepturilor în vamă este secundară. Și mai are și problema nereglementării sau neaplicării anumitor reguli, care este o altă versiune a dumpingului. Și aș dori să uh, aud uh, părerea referenților în legătură cu această temă. Mulțumim, mulțumesc. Alte întrebări? Nu, atunci haideți să dăm cuvântul comisiei. Nu, îmi pare rău. Doamna Muscardini, sunteți aici la podium și nu v-am văzut. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ceea ce au spus colegii. Poate că nu este forumul potrivit aici, însă cred că este foarte important să avem o inițiativă clară la OMC în legătură cu felul în care se comportă organizațiile, pentru că acesta variază de la un produs la altul. Dacă ne uităm la dumping, produsele, ceea ce s-a întâmplat cu produsele din Germania sau Italia este înfricoșător. Europa nu poate să continue să dea în continuare și să nu primească nimic în schimb. Dăm acum cuvântul comisiei, doamna Hengsei. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul și pentru că îmi permite să comentez după ce am ascultat acești vorbitori atât de mulți acum înainte. Vreau să subliniez faptul că la comisie susținem uh, folosirea tuturor instrumentelor comerciale pentru liberalizarea bunurilor de mediu și serviciilor. Sigur că preferăm um, liberalizarea multilaterală. Doamna Motal a subliniat oportunitatea istorică pe care o avem uh, prin mandatul Doha de a vorbi în mod specific despre liberalizarea serviciilor uh, și bunurilor de mediu. Zece ani uh, sunt mult, e o perioadă lungă, dar în istorie nu e o perioadă atât de lungă și se pot face multe progrese în discuțiile multilaterale. Problemele au existat și înainte. În primul rând, o lipsă de angajament, într-adevăr, din partea um, lumii dezvolt, în curs de dezvoltare, țărilor emergente, care au pun la îndoială beneficiile liberalizării bunurilor de mediu. Și mi s-a interesa, părut interesant ce au spus cei de la ICTSD cu privire la această problemă. De asemenea, și SEFIC-ul din industria chimică a făcut uh, această remarcă. Este foarte dificil să dai un criteriu clar ce sunt bunuri de mediu și ce nu. Însă cred că pragmatismul ar trebui să ne ghideze și acest cuvânt a fost menționat și de către colega mea de la OMC. În, uh, nu s-a intrat în discuții prea lungi academice, însă ceea ce s-a făcut este că s-a încercat o, crearea unei liste sănătoase de bunuri de mediu și Poate că unele bunuri uh, care au fost incluse acolo merită să fie discutate. Vorbim despre bunuri de energie regenerabilă, de sanarea apei și uh, toate bunuri care au un beneficiu pentru mediu. Ar fi probabil însă o treime dintre ele doar ecologice, pentru că contribuie pozitiv la îmbunătățirea situației de mediu și a energiei regenerabile, deși nu s-a făcut un studiu ca atare pe această problemă. Ultima problemă însă a fost cea cu privire la discuția pe barierele non-tarifare care a, pe care am ascultat-o în altă prezentare și uh, problemele pe care le are industria peste tot. Inițiativa APEC nu uh, a discutat despre anumite aspecte subiecte care cred, eu că, care cred eu că sunt de actualitate și care probabil se vor discuta pe viitor. De asemenea, există un nou uh, președinte uh, al uh, Comisiei pentru Comerț și la, aceasta va duce cu siguranță la o îmbunătățire a situației în aceste dialoguri. Noi am încercat să susținem orice inițiativă plurilaterală pentru a face un prim pas către o negociere multilaterală. Ceea ce însă nu s-a întâmplat este să avem o masă critică deja și inițiativa APEC este de aceea extrem de importantă, pentru că, după cum se spune înainte, și China face parte din aceasta. Acum voi vorbi despre inițiativa APEC și vreau să vă asigur pe toți că tot ceea ce au spus colegii dumneavoastră, uh, este adevărat, noi nu vom intra în inițiativa APEC, nu este deloc intenția noastră să facem așa. Dar noi salutăm totuși această inițiativă și trebuie să știm că aceasta este prima listă de uh, bunuri de mediu care s-a uh, stabilit la nivel internațional cu atâtea țări participante. Trebuie să dăm apec timpului, timpul uh, să-și consolideze această inițiativă politică, pentru că este o inițiativă politică, nu este obligatorie din punct de vedere al OMC-ului, nu există reguli de soluționare a litigilor, dar există totuși un model pe care putem să-l folosim și pe viitor. Partenerii APEC ar putea după aceea să vină cu această inițiativă la Geneva pentru ca să vedem cum putem să ne construim ceva pe această inițiativă și să ajungem la un APEC+. Plus. Au existat mai multe idei, tarifele zero, unele sau alte produse. Toate acestea sunt uh, posibile variante. Dar înțelegem că APEC-ul are un uh, obiectiv comun în majoritatea din aceste proiecte. Poate că ar fi interesați ca Uniunea Europeană să participe la această inițiativă. Acum haideți să încercăm să ne uităm din perspectiva europeană, să vedem ce înseamnă acest lucru. În ceea ce privește accesul pe piață, inițiativa de inițiative în acest domeniu ar aduce beneficii uh, concrete. Da, sigur, 54 de bunuri nu este prea mult, este doar o mică parte din comerțul mondial, dar Uniunea Europeană este exportatorul principal al acestor bunuri. E vorba de un sector care este în creștere și cred că în acest sector a existat o creștere de 10% mulți, uh, multe exporturi merg în țările APEC, cam 60%, și cred că o treime sau chiar 50% merg din, în acele țări APEC care au astăzi cele mai mari uh, um, taxe varmale și de, le-am văzut pe slide-ul dinainte. Deci, într-o situație de criză, cred că aceasta ar putea fi o posibilitate foarte interesantă, mai ales dacă la Geneva s-ar discuta sub cadrul OMC despre această inițiativă, pentru că noi suntem uh, susținători foarte clar ai cadrului multilateral. Din punct de vedere al mediului, în analiza pe care am făcut-o, am spus că această listă este una cât se poate de ecologică și de aceea ar uh, avea un beneficiu pentru mediu dacă s-ar aplica. Din punct de vedere politic și europenii vor să aibă un rol în continuare de lider în domeniul ecologic. Și nu în ultimul rând aș vrea să menționez faptul că pe lângă problema de mediu, de comerț cu bunurile de mediu, noi suntem uh, foarte implicați în negocierile pe acest domeniu. Am încercat să punem tot timpul înainte bunurile verzi pentru ca acestea să fie primele care se liberalizează fără perioade de tranziție, cum am făcut în Corea, Columbia, America Centrală, Peru și Singapore. Și acum uh, încercăm să avem uh, acorduri de nouă generație cu diferite capitole de mediu în care vorbim despre facilitarea unor uh, bunuri și servicii de mediu. Și un ultimul rând și o abordare clară a barierelor tarifare. Negocierile cu Singaporul și cu Vietnamul, de exemplu, au implicat un capitol special sau o anexă specială care ține de barierele tarifare în domeniul energiilor regenerabile. Sperăm, deci, că aceste discuții bilaterale să fie un exemplu foarte bun pentru uh, tratarea problemelor uh, acestora în diferite foruri. S-a menționat uh, și problema apărării comerciale, cred că pe termen lung putem vorbi despre o abordare generală, holistică, pentru a aborda problema barierelor tarifare, însă în momentul de față, pe termen scurt, trebuie să încercăm să ajutăm uh, uh, industria noastră prin uh, o rezolvare a conflictelor în cadrul OMC, de exemplu, sau prin celelalte instrumente pe care le avem. Și va trebui să încercăm să folosim și instrumentele legale folosit, pe care le avem la dispoziție pentru a avea condiții egale pentru toată lumea. Aș vrea să închei spunând că vom continua pe toate aceste fronturi multilaterale, plurilaterale și bilaterale, care sunt importante pentru noi. Noi suntem convinși că dezvoltarea tuturor aspectelor economice și uh, de uh, liberalizare sunt o oportunitate foarte mare pentru toți uh, actorii implicați. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Trecem la partea a treia din această audiere. Haideți să ascultăm iarăși un oaspete pe care îl avem aici, să vedem care este reacția lor la întrebările care s-au pus. Și uh, să vedem cum reacționează la rezervele exprimate de deputații din această comisie, inclusiv problema definiției, dacă există o definiție a bunurilor uh, de mediu și a serviciilor de mediu și întrebarea dacă acordul PEC este ceva pe care ar trebui să-l aprobăm sau dacă este un lucru fără sens. Ceea ce ar putea fi următorul pas uh, pentru a ajunge la o nouă inițiativă a Comisiei în acest domeniu. Aș vrea de aceea să folosim ordinea inversă a vorbitorilor față de ordinea în care au fost făcute prezentările la început. Deci o să dau cuvântul mai întâi domnului Fabien Delcro, care va avea deci ocazia să răspundă, dacă dorește, bineînțeles, să reacționeze la acuzele pe care le-au adus deputații și mai ales domnul Murphy. Vă rog. Mulțumesc, domnule profesor Morera, și uh, mulțumesc pentru întrebările bune pe care le-am primit din public. În primul rând s-a întrebat despre definiții și în al doilea rând s-a întrebat dacă GE este prea mare și prea nesincer și în al treilea rând s-a întrebat dacă care sunt problemele legate de dumping. O să le iau la rând. În primul rând, în ceea ce privește definiția bunului de mediu, sunt de acord cu cererea apelul la Comisiei de, pentru pragmatism. Țările au încercat, țările implicate au încercat în cadrul OMC să se pună de acord timp de 10 ani în abstractă definiție, însă acesta este un exercițiu uh, academic în care există un input academic, dar din păcate nu s-a ajuns la un rezultat concret. Avem acum o listă imperfectă dar care are meritul să existe deja. Ce vrem să facem acum cu această listă? Vrem să ajutăm uh, ca ea să se transforme în ceva obligatoriu, într-un jalon important sau nu considerăm că putem să folosim această ocazie? Aceasta este marea întrebare în jurul definiției. Și poate că ceea ce ar putea Uniunea Europeană să facă este, dacă consideră că această listă trebuie să fie îmbunătățită, am putea să ne bazăm pe ideile inovatoare și să creăm o altă listă, de exemplu propunând APEC-ului să, să dezvolte un mecanism prin care lista ar putea să fie actualizată tot timpul, pentru că tehnologia nu se va opri și vom avea tehnologii noi, chiar și din partea General Electric, actorul acesta mare și rău. Nu văd așadar, în al doilea rând, de ce anumite produse chimice n-ar putea să fie adăugate la această listă. Bineînțeles că anumite produse ajută la tratarea apei sau la tratarea deșeurilor care sunt parte pe, în această, pe această listă și cred că în final industria chimică va avea de câștigat pentru că va avea în acest sens mai mult comerț liber și pe aceste produse. Acum întrebarea dacă GE este uh, un actor mare și rău și aceasta este clar, acesta arată clar că este împotriva mm, măsurilor de mediu în tehnologiile aplicate. Nu cred că am putea să avem o abordare atât de alb și negru pe această temă. Dacă cerem uh, celor 1,1 milioane de uh, persoane care au locuri de muncă ecologice um, să ne spună dacă n-au legătură cu afacerile, cred că nu ar fi adevărat. Cred că dacă întrebăm dacă GE-ul nu contribuie la creșterea uh, ecologică, cred că ne-ar spune că e cam uh, abstract să spui așa ceva și cred că și-ar uh, pierde imediat locurile de muncă dacă tot ce este mare este și rău. Deci întrebarea este oare numai întreprinderile mici sunt soluția aici, cum a spus domnul Weber, că ele trebuie să facă concurență la întreprinderile de stat care au subsidii de la uh, Trezoreria Națională, deci au primit subvenții și poate că a fi mare îți oferă și anumite oportunități, cum este cazul pentru GE, pentru că aceasta înseamnă că ai acces la anumite tehnologii de vârf până în 2015, de exemplu, care costă foarte mult și care, bineînțeles, ă, însă țin cont de constrângerile bugetare. Bineînțeles că nu există nicio afacere care să fie perfectă și probabil că ar trebui să învățăm din greșelile noastre în acest sens. Al treilea punct, cu privire la dumping și la felul cum ar putea Uniunea Europeană să se protejeze de practici exagerate în domeniul producției, cred că nu știu, nu știu dacă acum uh, e momentul să spunem că ar trebui să fim unilaterale în acest sens. Uniunea Europeană are un uh, tarif de 1,8% pe lista APEC aceasta este așa numita protecție tarifară pe care o avem noi. Probabil că nimeni din această sală nu consideră că 1,8% taxe vamale este o măsură de protecție. Este un preț pe care îl plătim pentru a putea intra pe piețele APEC. Aceasta este abordarea corectă. Și întrebarea da-, este dacă un acord pe uh, liberalizarea tehnologiilor verzi ar duce în vreun fel la o prevenire, uh, deci în care n-am mai putea să ne protejăm, în care am fi împiedicați să ne protejăm, înseamnă că vom abandona aceste condiții uh, tarifare? Nu. Înseamnă că vom putea în continuare să ne folosim drepturile și obligațiile în cadrul OMC, antidumping și uh, alte acorduri uh, cu privire la taxele vamale. Din contră, deci nu cred că ne-am pierde nimic în ceea ce privește drepturile noastre, folosirea drepturilor de protejare și instrumentele pe care membrii OMC le pot folosi, dar am putea să avem și locuri de muncă, de exemplu, uh, verzi, care ar putea duce și la mai mult export. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului René Van Sloten din partea industriei chimice. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să fac o clarificare față de întrebarea referitoare la creșterea taxelor vamale. Nu aș spune că am fi pentru, ci dorim să scăpăm de toate aceste taxe vamale. Însă ceea ce spuneam eu este că dacă ții cont de considerații de natură etică și morală în aceste clasificări, pentru cei care doresc să facă o liberalizare și pentru a avea un avantaj față de alte bunuri, atunci uh, eu spun că nivelul lor ar trebui menținut. Deci înțeleg ceea ce spuneți dumneavoastră și nu spun că sunt uh, pentru aceasta, ci din potrivă. Vroiam doar să arăt care este logica și abordarea uh, generală. Domnule președinte, cred că am fost destul de clar în ceea ce privește problema definiției, așa că nu voi reveni din nou. Aș vrea să spun acum câteva cuvinte referitoare la dumping și instrumentele de dumping. Pentru industria chimică un lucru e clar, dorim uh, un comerț liber, fără niciun fel de bariere și dacă dorim uh, un comerț echitabil, pentru că comerțul trebuie să fie echitabil, avem nevoie de instrumente bune care să ne protejeze împotriva uh, comerțului inechitabil. Și de ce aș face un apel aici în fața comisiei uh, dumneavoastră pentru ca acest exercițiu de modernizare să nu ducă la o slăbire a instrumentelor de protecție ale Uniunii Europene. Pentru că Comerțul echitabil poate exista doar dacă avem instrumente foarte bune și eficiente împotriva comerțului inechitabil. Și acum în ceea ce privește liberalizarea pentru comerțul cu bunuri de mediu. Cred că s-a ajuns acum la o liberalizare globală, coerentă și nu una restrânsă. Și cred că OMC-ul are două sarcini principale. În primul rând, liberalizarea comerțului și reguli noi așa cum uh, a spus și doamna Motal. Și, uh, deocamdată, OMC-ul nu face nimic în acest domeniu, nu a obținut rezultate. Avem nevoie acum de un acord ambițios care să fie însoțit de acorduri sectoriale și, după aceea, valoarea adăugată ar putea fi aceea unei liste cu bunuri de mediu care să fie totuși limitată. Însă despre asta este vorba până la urmă, nu este vorba de o abordare limitată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Abdel Motal, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să răspund la început la întrebările implicite care se regăseau uh, în prezentarea făcută de colegul meu din partea industriei chimice și de la ceilalți colegi din uh, țară, din, din sală, mă scuzați. Pot să spun că am lucrat în acest domeniu în ultimii 10 ani și Credeam că până acum am auzit toate argumentele care puteau fi prezentate împotriva acestor uh, negocieri. Să pot să spun că obiecțiile pe care le-ați prezentat dumneavoastră, dragă coleg, nu le-am auzit până acum niciodată. Și aceste negocieri spuneați că ar duce la o discriminare împotriva produselor care nu se află pe listă, că ar trebui să facem diferența între inputuri și produse finale. Vreau să spun că aceste două argumente nu le-am auzit niciodată în acești 10 ani cât am lucrat uh, la aceste negocieri și m-a surprins foarte tare. Motivul pentru care aceste negocieri au durat 10 ani a fost că era un dezacord în ceea ce privește nivelul ambițiilor. Nici o țară membru a OMC-ului nu a spus în acești 10 ani că n-ar fi nevoie de astfel de negocieri. Acest lucru vreau să-l clarific încă de la început. Au existat și întrebări concrete. Una în legătură cu felul în care s-a alcătuit această listă a PEC-ului, dacă e vorba doar de o listă de bunuri energetice. Și pot să vă spun că se includ aici echipamente de control al contaminării aerului, um, produse de energie regenerală, echipamente de gestiune a rezidurilor, deci nu e vorba aici doar de bunuri de mediu. O altă întrebare se referea la faptul dacă s-au făcut studii în legătură cu uh, consecințele unei astfel de liberalizări la nivelul OMC. E imposibil să faci un astfel de studiu, pentru că o liberalizare nu înseamnă că o anumită țară va importa încă de, din zilele următoare toate acele bunuri eu sunt uh, din Egipt și pot să vă spun că dacă se înlătură taxele vamale la un produs uh, uh, catalitic, nu înseamnă că acele produse vor fi importate imediat, pentru că legislația trebuie adaptată pentru a face acest lucru. Deci există aici mai multe etape și mai mulți pași care trebuie făcuți pentru a rezolva problema acestor bunuri de mediu. Una dintre ele, una dintre aceste etape este aceea de înlăturare a barierelor tarife, tarifare, însă după aceea mai trebuie făcute și altele. O altă întrebare se referea dacă există țări în curs de dezvoltare care exportă astfel de bunuri uh, din lista APEC. Într-adevăr, China, Corea de Sud, Malaezia, Indonezia, ele sunt uh, printre liderii exportatori a acestor bunuri de pe lista APEC. Și multe dintre ele se află de asemenea printre primii în ceea ce privește obținerea de brevete pentru aceste bunuri. Deci nu e vorba doar de principali exportatori, ci și de inovatori uh, lideri în domeniu. Se întreba de asemenea dacă metodele de procesare vor fi și ele incluse pe listă. Nu, pentru că este o chestiune foarte complexă și toate aceste țări au ales să nu intre în acest domeniu foarte complex, să rămână doar la bunurile de mediu, fără să deschidă acest capitol atât de dificil care ar fi practic imposibil de negociat Am fost întrebată de asemenea dacă lista APEC ar putea facilita negocierea în cadrul OMC-ului și dacă OMC-ul ar putea avea inițiative în alte zone ale lumii. Așa cum spuneam în prezentarea mea, noi considerăm că inițiativa APEC este una esențială și poate reprezenta un, un îndrumar pentru ce se poate întâmpla în cadrul OMC-ului mai târziu. De altfel, um, acordurile de liber schimb pe care le concepe OMC-ul uh, nu sunt deloc uh, apropiate de lista prevăzută de APEC. Au existat și câteva întrebări care se refereau fie direct, fie indirect la problema dumpingului, a subvențiilor la export de către unele țări, și de ce, dacă ar exista astfel de subvenții la export, Uniunea Europeană s-ar autoflagela și mai mult și ar uh, elimina de tot uh, barierele tarifare? Pentru că n-am obține nimic în schimb. Iată, două întrebări care sunt legate între ele. Care ar fi răspunsul meu? Bineînțeles, dumpingul nu este deloc de dorit, dar nu cred că pentru a rezolva o problemă comercială trebuie să uh, creăm o altă problemă. Dacă vrem să rezolvăm problema dumpingului, nu înseamnă că trebuie să creăm bariere, ci din potrivă, dacă le rezolvăm pe amândouă, cu atât mai bine. Și având ambele uh, măsuri, putem îmbunătăți și mai mult comerțul și cred că există o marjă de negociere în acest sens. Dar n-ar fi deloc uh, pozitiv dacă am crea uh, și mai multe surse de uh, conflict. Aș vrea să fac un apel aici în fața comisiei dumneavoastră, să vă reamintiți de faptul că e vorba de o negociere în domeniul mediului și Uniunea Europeană nu trebuie să dea înapoi uh, nu trebuie să primească uh, doar în ceea ce privește concesiile pe care îi le oferă celelalte țări, ci și alte avantaje pe care le-ar putea obține. Dacă Europa dorește să devină lider, atunci va avea beneficii de mediu în mod automat. Atunci când se utilizează mai mulți convertori catalitici, uh, echipament uh, de gestiune a mediului, prin toate aceste lucruri Europa devine mai curată. Vă mulțumesc! Mulțumesc și pentru a încheia această dezbatere, am să dau cuvântul acum domnului Peter Brun din partea ICTSD de la Geneva. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să intervin și eu în dezbatere în legătură cu domeniul de aplicare E clar că sistemul multilateral și runda de la Doha au ajuns într-un impas la ora actuală. Cu toții dorim să ajungem la următoarea rundă cât mai repede cu putință, dar, după cum știți, lucrurile sunt complicate și ar trebui să ținem cont de faptul că există mai multe feluri de a atinge aceste obiective ale noastre. Trebuie să analizăm situația, poate, cu ochi noi și cred că inițiativa APEC-ului reprezintă o astfel de posibilitate, un potențial de a ajunge la negocieri multilaterale în ceea ce privește comerțul cu bunuri de mediu. s-a pus problema dacă putem avea încă de la început o listă perfectă care să includă încă de la început toate bunurile. Cred că aceasta este oarecum uh, ambiția uh, în cadrul negocierilor uh, OMC-ului. Iar acordul din 96 a fost într-adevăr un acord foarte restrâns încă de la început. Era vorba de o serie de taxe vamale foarte limitate și de o serie de principii. Însă ceea ce s-a stabilit de asemenea în 96 a fost și un mecanism în legătură cu posibilitatea de a extinde acea listă limitată la început. Și iată ce s-a întâmplat. Cunoaștem cu toții povestea de succes care a urmat după aceea și care n-a subminat în niciun fel sistemul uh, global. Și acum întrebarea care se pune este dacă putem retrăi din nou această experiență. Și pentru colegul meu de la uh, CEFIC, aș putea să vă spun uh, că perfecțiunea n-ar trebui să ne împiedice să facem lucrurile mai bine. Și cred că există un oarecare consens în legătură cu anumite taxe vamale care există, linii tarifare și care pot fi utilizate pentru a ajunge la convergență, la consens, însă trebuie să știm că va exista consens în legătură cu o listă restrânsă, indiferent că e vorba de bunuri de mediu sau nu. Și de ce n-am putea să începem cu această listă și de ce să nu începem cu un mecanism pentru o continuare a discuțiilor după ce trecem de acest punct de plecare? Pentru că asta înseamnă să punem motorul în funcțiune și cred că acest lucru este fezabil. Pentru deputatul care vorbea despre NTB aici în Europa și a fost surprins de faptul că există așa ceva. Da, din păcate, e adevărat. Am văzut în ultimii ani că și la nivel european, în um, anumite domenii, cum ar fi, de exemplu, sectorul uh, energiei eoliane offshore, au apărut aceste probleme. O problemă pe care trebuie să o rezolvăm și la nivelul Uniunii Europene. pentru că aceasta n-ar fi deloc bun pentru industria europeană dacă s-ar merge mai departe. Și pentru a clarifica și din punctul nostru de vedere, sugestia nu este aceea de a schimba instrumentele de protecție de la OMC. Nu. Acestea, uh, manualul de reguli care există în cadrul OMC-ului se va menține ca atare. Un ultim punct. Aș reitera aici argumentul că pentru Europa sunt multe în joc aici. Este o industrie în mișcare, care se mișcă foarte rapid și trebuie să fim atenți la semnalele care ne vin din jur. Industria dorește creștere și stabilitate. Și cred că Europa, pentru că este lider în acest domeniu, nu își poate permite uh, să rămână cu brațele încrucișate și să nu aibă o atitudine ambițioasă. Să nu ne păcălim pe noi înșine, pentru că trenul nu ne așteaptă în gară. Va pleca fără noi. APEC-ul a făcut primul pas și ar trebui să ne gândim cum putem transforma această inițiativă atât de pozitivă într-una bună pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, vă mulțumesc uh, tuturor! dacă Comisia dorește să facă o ultimă intervenție pe această temă. Uh, maybe I just would... Aș profita de această ocazie pentru a spune că una dintre propunerile pe care le-am făcut la ultima întâlnire a Comisiei noastre de la Geneva, în legătură cu posibilitatea de a merge mai departe în negocierile multilaterale, a fost aceea uh, de a vedea care sunt uh, standardele tehnice și cerințele uh, tehnice în Statele Unite. Iată, aceasta este o propunere din partea secretariatului pentru a merge mai departe în cadrul negocierilor și așteptăm și participarea industriei. Aceste lucrări de natură tehnică, um, atunci când va veni momentul pentru a avea o inițiativă în cadrul OMC-ului, pentru că asta vă spuneam, APEC-ul trebuie să meargă cu aceste lucrări mai departe, să ajungă până la OMC. Și um, perspectiva de care se vorbește este de 10 ani. Aș vrea să menționez aici și importanța Chinei, care în 2014 va fi gazda întâlnirilor uh, APEC. Este un moment foarte important și China ar putea să profite de această ocazie pentru a merge mai departe cu această inițiativă. Ei sunt uh, interesați să meargă mai departe în procesul de liberalizare și anul 2014 ar putea fi un uh, moment cheie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc uh, pentru participarea la această audiere atât de reușită. Dorința comisiei noastre Um, de a lansa această dezbatere, iată că s-a dovedit uh, una bună și dezbaterea ne arată că, într-adevăr, Uniunea Europeană este un lider exportator în domeniu și ar trebui să fie interesată de liberalizarea mai mare a acestui sector. Și să eliminăm uh, tariere, barierele tarifare ale partenerilor noștri. Inițiativa APEC, deși limitată, este totuși o inițiativă esențială care n-ar trebui să fie sub, subestimată din punctul de vedere al consecințelor sale. Este un lucru pe baza căruia am putea să construim pentru mai departe și să vedem dacă putem ajunge la un acord de tipul APEC plus, așa cum uh, arăta Comisia. Aș vrea să vă reamintesc că unul dintre obiectivele strategiei 2020 este tocmai creșterea economică verde și angajamentul nostru politic este acela de a avea o deschidere comercială uh, corectă și echitabilă pentru toată lumea. Aceasta este filozofia noastră, așa că mă surprinde dacă Uh, comisia noastră n-ar fi avut uh, o abordare de susținere față de această idee și de posibilitatea de a implementa acest proiect. Și, așa cum spunea domnul Brun, pe bună dreptate, președintele ITA um, este important și aceasta confirmă și mai mult regulile și manualul de reguli al OMC-ului. Deci am putea începe cu o ambiție mai scăzută pentru ca aceasta să crească pe viitor și să ajungem la un acord cât de ambițios cu putință. Vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră la această dezbatere. Vreau să mulțumesc uh, colegilor, secretariatului, invitațiilor noștri. Vă mulțumim că ați venit aici la Parlamentul European și, bineînțeles, uh, Comisiei, care ca întotdeauna a fost foarte activă în cadrul dezbaterilor. Vă mulțumesc încă o dată. We're waiting for the commission to arrive. Should be here at 5 o'clock. Make a pause of 5 minutes and take the And uh, our next item is... Următorul punct de pe ordinea de zi este punctul 15. Which will uh, be an exchange of views with Commissioner de Gucht. Un schimb de opinii cu domnul comisar de, de Gucht care ni se va alătura peste câteva minute, ceea ce ne permite să îi lăsăm pe invitații noștri să părăsească sala, dacă doresc, dacă doresc pot să rămână să-l asculte pe domnul comisar. Mi se spune că comisarul s-ar putea să întârzie câteva minute, deci luăm o pauză de 5 minute. May I have attention, please? Let's... Uh... Atenție, vă rog. Reîncepem după cum s-a prevăzut. Avem un schimb de opinii cu domnul comisar, domnul comisar Carl de Gucht, căruia îi urez bun venit din nou. Ne vizitează destul de des și de această dată l-am invitat să ni se adreseze pe un subiect specific inițiativa Comisiei pentru un regulament în legătură cu achizițiile publice și mecanismul de reciprocitate. Numele oficial este accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice din Uniune și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și serviciilor pe piețele achizițiilor publice din țările terțe. Este destul de neobișnuit să invităm un comisar să ne vorbească despre un subiect atât de restrâns, însă este vorba de un subiect foarte important de această dată. Președinția irlandeză este de aceeași părere. Am aflat că există o serie de rezerve în, din partea statelor membre. S-a purtat o discuție detaliată, însă nu s-a ajuns la o poziție revizuită a Consiliului și întreaga situație, mi se pare, poate și dumneavoastră sunteți de acord, mi se pare așadar că cererea comisiei a fost să se facă eforturi suplimentare de clarifica inițiativa legislativă. Comisia noastră și în special raportorul Daniel Caspari care este responsabil pe acest dosar. Cu toții suntem foarte interesați de dosar și suntem cu atât mai interesați datorită circumstanțelor care însoțesc inițiativa Comisiei. Din nou, domnule comisar, bun venit! Este a doua dumneavoastră vizită la Comisia noastră. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc! Tot timpul călătoresc pe prin lume și ar trebui mai degrabă să am un cort decât o casă. Domnule președinte, stimați colegi, știți că eu cred în piețele deschise, cred într-o deschidere reciprocă și văd ca una din atribuțiile mele ca comisar să caut noi oportun- oportunități și deschideri pentru companiile europene. Uh, sectorul achizițiilor publice europene este unul dintre cele mai deschise din lume. Companiile externe pot să concureze cu, în aceleași condiții ca și companiile interne. Este o situație foarte diferită de uh, achizițiile publice din alte state terțe. Doar 5% din uh, achizițiile publice în legătură cu serviciile uh, feroviare subterane sunt uh, făcute prin achiziții publice și 352 de miliarde de uh, euro sunt cheltuite în achiziții publice, însă valoarea comparativă este 78 de miliarde, în Japonia 27 de miliarde. Uh, companiile uh, de pe piața asiatică sunt din ce în ce mai interesate de contracte publice pe piața europeană. Comisia a propus în martie un nou set de unel de instrumente în domeniul achizițiilor publice. Vrem să acordăm oportunități mai mari și egalitate mai mare pentru companiile comunitare pentru a, comuni- pentru a concura la nivel internațional. Propunerea încearcă să găsească un echilibru între deschiderea piețelor de achiziții interne ale Uniunii și acordarea de suficiente, uh, suficient sprijin pentru companiile europene pentru a putea concura la nivel extern. După cum ați menționat, domnule președinte, uh, părerile statelor membre diferă. Un grup mare de state membre și-a exprimat preocupări în legătură cu această propunere și uh, s-au au respins uh, propunerea în întregime. Însă alte state, state membre au susținut inițiativa și au depus propuneri de amendare pentru a consolida inițiativa. Eh, își doresc chiar un nivel garantat juridic al accesului pe piața comunitară. De asemenea, trebuie să știm că este important să asigurăm acces, un acces mai bun al companiilor comunitare pe piețele terțe. Este cu atât mai important, cu atât acum când eh, oportunitățile de achiziții interne, interne comunitare eh, se reduc datorită crizei. Așadar, cum poate să răspundă Europa la aceste două cerințe? Unii spun că instrumentul este greșit și că trebuie să menținem nivelul actual de deschidere și să negociem mai bine deschiderea față de deschiderea pe piețele externe. Însă, acordurile bilaterale ne-au arătat cât de diferit, cât de, cât de dificil este să reducem diferențele în liberul schimb am, am obținut uh, rezultate solide uh, cu anumite acorduri de liber schimb și înaintăm bine cu negocierile pentru alte acorduri de liber schimb, uh, de exemplu cu Japonia și Statele Unite. Însă, bineînțeles că partenerii noștri comerciali nu trebuie să caute concesiuni în altă parte uh, în schimbul deschiderii piețelor lor, pentru că asta se întâmplă. Instrumentul propus uh, reprezintă un instrument suplimentar față de cele deja existente. Restricțiile pe în legătură cu accesul la piața comunitară de achiziții publice trebuie să fie adoptate la nivel comunitar. Statele membre nu pot să introducă individual asemenea măsuri pentru că ar contraveni dreptului comunitar. Probleme sunt mai mari în economiile emergente, unde costurile pentru achiziții interne sunt mai mari, costurile deschiderii pieței sunt mai mari decât beneficiile imediate. De exemplu, regulile clare și transparente pentru achiziții interne pot să constituie o uh, sursă importantă de economii, însă uh, pentru a uh, elimina corupția și mita. India și Malaezia au ajuns, au devenit observatori pentru acordul pentru achiziții publice la OMC însă alte state ezită. China își negociază foarte mult uh, timp accesul la asemenea acorduri. India nu, a luat, nu și-a luat niciun fel de angajament în legătură cu deschiderea piețelor de achiziții publice. Uh, așadar, eu uh, sunt convins că propunerea Comisiei este una utilă, însă asta nu înseamnă că este bătută în cuie trebuie să ne angajăm într-un proces de negocieri pentru a examina amendamentele depuse și eu rămân angajat în legătură cu aceste eforturi de a avea o procedură de achiziții publice pe cât de echilibrată posibil și salut orice sugestii din partea dumneavoastră în acest sens. Vă mulțumesc. Scurt și la obiect. Mulțumim, domnule comisar. Haideți să deschidem discuțiile. Raportorul Daniel Caspari, din partea PP, are cuvântul. Stimate domnule președinte, stimate domnule comisar, mulțumesc foarte mult pentru că ați venit astăzi la noi. Ați uh, spus că este neobișnuit să vină comisarul la noi să vorbească despre un dosar anume, dar cred că se justifică prezența dumneavoastră la acest dosar. Nu are rost să intrăm acum uh, pe, în detaliu prea mult, aveam avut o, mai multe schimburi de opinii pe această temă, însă eu văd următoarea problemă. Când vorbesc cu colegii aici uh, despre acest subiect, am senzația că există oameni care resping cu totul acest proiect, dar care dacă sunt de acord, uh, articolele 8 și 10 nu sunt problematice, ci marea critică se aduce la articolul 6. Cred că în ultimul schimb de opinie a fost foarte clar că am vorbit numai despre articolul 6 uh, aici în Parlament. Pe de altă parte, la Consiliu am auzit uh, că există unele persoane care sunt împotriva acestui instrument și nu au deloc probleme cu articolul 6. Problema noastră principală, zic ei, sunt articolele 8 și 10 Ajungem la punctul acum uh, pentru care eu trebuie să fac raportul meu și întrebarea este cum vom continua cu acest proiect. Pentru mine nu e deloc clar pentru ca în fine să se poată adopta. Dacă noi în final uh, suntem pentru un instrument care îmbunătățește articolele 8 și 10, de exemplu, dar pe de altă parte exact acele puncte sunt considerate neacceptabile la Consiliu, atunci mă întreb cum o să ieșim din acest impas. Deci întrebarea mea este dacă Comisia are vreo idee despre cum ar putea rezolva conflictul existent, pentru că nu are rost să vorbim acum de conținut, ci întrebarea care se va pune este care este perspectiva pentru a putea rezolva blocajul acesta de la Consiliu. Am vorbit cu mai multe guverne care fac parte din uh, acest uh, bloc de persoane care se opun, guvernul meu, de exemplu, și cred că cei care s-a văzut foarte clar că exact acele puncte sunt uh, neacceptabile la Consiliu, care pentru noi sunt importante. Vreau să știu dacă aveți vreo posibilitate, dacă aveți vreo mm, instrument sau vreo sfat pe care ați putea să ne-l dați pentru ca noi să putem sparge acest blocaj cu care ne confruntăm acum. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Da, vreau să-l întreb pe domnul Caspari care crede el că este soluția, nu pentru că dumneavoastră sunteți raportorul. Cred că pot și eu să pun o întrebare raportorului, pentru că există chestiuni de incompatibilitate, unii care sunt pentru A, sunt împotriva B și așa mai departe, dar eu zic că trebuie totuși să rezolvăm această dilemă și eu îl întreb de aceea Păi, trebuie și dumneavoastră să aveți o opinie, nu? Sau dacă dumneavoastră nu aveți nicio opinie sau nu vreți să aveți nicio opinie, mă rog, înțeleg, dar m-ar interesa dacă aveți o opinie să-mi spuneți cum ați rezolvat dumneavoastră problema. Sigur, nu e foarte ușor să faci ping-pong cu întrebări, nu e foarte util și constructiv, din câte înțeleg. Cred că propunerea aceasta a venit din partea Comisiei și nu din partea Parlamentului. Deci cred că, în primul rând, este responsabilitatea Comisiei Europene să se gândească cum poate să realizeze anumite proiecte și, uh, de asemenea, trebuie să se asigure cum, apoi, raportorul trebuie să se asigure cum uh, o să poată garanta o majoritate. Însă, eu, problema pe care o văd cu acest proiect în Parlament este că are probleme Parlamentul cu Consiliul și că aceste probleme vor fi și mai mari cred că există o susținere mare în Parlament pentru punctele 8 și 10 și foarte mulți văd probleme la punctul 6 uh, și la Consiliu exact pe dos. Deci întrebarea este ce vom face. Într-o zi vom reuși să ajungem la un uh, rezultat, dar care va merge probabil în această direcție. Întrebarea mea către dumneavoastră este dacă aveți cumva vreo uh, propunere pe care puteți să ne-o faceți. Noi nu suntem aici pentru a vă rezolva problemele dumneavoastră ci uh, este totuși datoria dumneavoastră să ne ajutați să găsim o majoritate pentru această propunere în ceea ce privește Parlamentul. Da, mai am și alți membri care vor să vă pună întrebări. Eu stau cât doriți, deci nu e o problemă, spune comisarul. Înțeleg că nu suntem, uh, sunteți aici ca să rezolvați problemele comisiei. Mă surprinde. Eu credeam că avem o inițiativă legislativă și că apoi dumneavoastră aveți un sistem bicameral, de fapt, în Parlamentul și Consiliul, care trebuie să ajungă la concluzii. Ideea că nu sunteți aici să rezolvați problemele noastre, noi facem propuneri și suntem gata să le discutăm cu dumneavoastră. Dar uh, mi se pare că este o abordare foarte ciudată din partea sistemului din partea legislatorului. Mă rog, cum doriți dumneavoastră, eu o să vă dau o soluție în final, dar nu suntem aici pentru a vă rezolva problemele, asta este ceea ce mi-a spus dumneavoastră, noi am făcut o problem, propunere și nu avem alte probleme. Doamne, As chair of this committee. În calitate de președinte al acestei comisii, vreau să spun că este absolut uh, corect uh, pentru ca Parlamentul, care tratează o inițiativă a Comisiei, care urmează să fie adoptată în Parlament, ca atunci când întâlnește dificultăți să ceară din partea Comisiei un ajutor uh, constructiv pentru a rezolva acest impas. Cred că întrebarea lui Daniel Caspari este absolut justificată. Următorul vorbitor ar fi trebuit să fie domnul Susta. Știu că a fost ales în Parlamentul uh, italian, deci va fi înlocuit de către Bern Lange de la SCD. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Și eu am altă opinie decât domnul Caspari. Consider că necesitatea de a introduce un astfel de instrument a fost formulată de către Parlament deja de mai multe ori și de către Consiliu. Uh, și de aceea, având în vedere situația actuală, este necesar să considerăm că trebuie să continuăm procesul legislativ uh, în acest context. Motivul pentru care vrem o anumită abordare este evident și în Parlament s-a exprimat această nevoie de mai multe ori, având în vedere situația. Deci este evident să ne uităm atunci care sunt uh, rezistențele principale la anumite state membre. Pe lângă problema ideologică prin care unii consideră că piața liberă și comerțul liber pot apoi regla totul, ceea ce nu este așa. Există anumite chestiuni justificate pe care putem să le rezolvăm, însă, pe de o parte, avem uh, sarcina administrativă, mai ales pentru autoritățile locale este o problemă aceasta. Cred că este de aceea justificat să încercăm să vedem cum putem uh, minimiza aceste sarcini administrative, mai ales când avem un sistem uh, pe mai multe niveluri, cum e Germania, de exemplu, ar putea ca și pentru autoritățile locale să însemne un, o